Pan Przewodniczący! Domnul președinte. Good morning. Bună ziua. Bun venit tuturor. Haideți să ne reluăm lucrările. Primul punct de pe ordinea de zi raportul domnului Alehovid al Quadras asupra securității, securității aprovizionării cu gaze naturale. Îi dau cuvântul domnului raportor. Aveți cuvântul. Gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. În timpul